All right. Please, colleagues, take your seats. Dragi colegi, vă rog să luați loc, vom începe votul. vote vote Now the first vote is a roll call vote, so I ask you all to put... Primul vot este vot cu apel nominal, de aceea vă rog să vă folosiți cartelele de vot.